um, o problemă importantă. Și permiteți-mi să spun uh, din nou că, într-adevăr, uh, nu mai putem accepta această situație. Am ajuns la uh, sfârșitul uh, sesiunii de intervenții spontane și acum trecem la prezentările succinte ale următoare rapoarte. Primul raport, uh, cel cu privire la strategia de securitate internă a UE, doamna Rita Borsulină, raportare, are cuvântul timp de 4 minute care... Doamnă comisar, domnule președinte, astăzi prezint raportul meu din inițiativă în legătură cu securitatea internă, cu această strategie. Și sunt emoționantă, deoarece se împlinesc 20 de ani de la uciderea judecătorului Falcone, a soției și a escortei acestuia. Mă gândesc la toate victimele crimei organizate a terorismului și lor le dedic acest raport, mai ales Melisei Basi, victima atentatului uh, de la Brindisi de săptămâna trecută, când încă șase copii au fost răniți. Nu se știe cine a fost autorul, însă e clar că există un climat crescând de nesiguranță din cauza crizei. Organizații sau anumiți indivizi ajung să săvârșească astfel de fapte uh, violente. Mă gândesc și la victimele seismului din Emilia Romano, deoarece și victimele calamităților sunt niște victime uh, pe care le putem considera ca fiind victime ale securității interne. De aceea e nevoie de o strategie coerentă în domeniul securității și de aceea îi mulțumesc Comisiei Europene pentru eforturile importante făcute pentru a elabora această strategie. Așa cum se arată în raport, securitatea trebuie garantată respectându-se statul de drept și drepturile fundamentale. Acestea sunt parte integrantă a acestei strategii și din acest motiv rolul pe care instituțiile europene îl au e foarte important atunci când se definește strategia și se pune în practică, mai ales în cadrul post-Lisabona. De asemenea, Parlamentul European trebuie să aibă un rol important atât în faza de elaborare a priorităților, cât și în faza de evaluare. E vorba de un rol care derivă de pe urma competențelor noastre de legitor de plin pe care le avem în domeniul uh, securității, însă e vorba și de un element esențial pentru a asigura controlul democratic asupra parlamentelor naționale din partea Parlamentului European. De aceea vrem să existe un raport uh, regulat între noi și parlamentele naționale, să existe un astfel de cadru de colaborare în funcție de rapoartele comisiei și să se evalueze anual starea strategiei de securitate internă. Uniunea Europeană ar trebui să știe clar care sunt amenințările uh, la adresa noastră. De aceea cerem ca Europol, cu sprijinul instituțiilor și altor agenții, să facă o analiză globală a amenințărilor care planează asupra Uniunii Europene, bazându-se pe o metodologie solidă și pe contribuția statelor membre. Cele cinci obiective prioritare prezentate de Comisie nu ar trebui să constituie o listă exhaustivă. Poate că și ordinea priorităților ar fi putut să fie mai bună. Criminalitatea, ă, Combaterea terorismului, crimei organizate și a mafiei ar trebui să rămână niște priorități cheie din strategia noastră de securitate internă. Însă Uniunea nu trebuie să știe doar să reacționeze, ci și să uh, prevină astfel de uh, elemente și astfel de evenimente. Asta trebuie să învățăm după ce se întâmplă la Brindisi și în alte locuri, să vedem care sunt semnele radicalizării. Iar cooperarea uh, judecătorească, de asemenea, e foarte importantă în cadrul acestei strategii. Acțiunile comune ale magistraturilor sunt esențiale pentru a face față criminalității și terorismului. De asemenea, combaterea corupției a crimei împotriva, a criminalității împotriva mediului înconjurător și în domeniul afacerilor. Și de asemenea trebuie combătută criminalitatea informatică. Comisia vorbește despre protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ca fiind o prioritate de securitate. Nu mi se pare că ar fi cazul. E o temă foarte complexă. E vorba de drepturile persoanelor și e nevoie de o dezbatere mult mai profundă. Închei mulțumindu-le tuturor raportorilor din umbră care au contribuit la redactarea acestui raport și de asemenea le mulțumesc funcționarilor de la grupurile politice și mulțumesc și asistentei mele personale. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Pasca. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, doamnele și domnilor securitatea internă a Uniunii Europene eh, este amenințată de foarte mulți eh, factori. Eh, din cauza politicii noastre de dincolo de frontierele Uniunii Europene, se răspândesc multe pericole în sânul Uniunii Europene. Unul din marile pericole care ne pasc este, este crima organizată. Iar fluxul mare de migranți uh, care au ca țintă Europa uh, reprezintă un mare potențial pentru piața ilegală a uh, muncii, prostituție ilegală și așa mai departe. Nu avem voie să trecem cu vederea problemele de securitate internă doar din cauza unor vremuri agitate eh, dincolo de frontierele Uniunii Europene. <clears throat> De aceea, sistemul de securitate internă trebuie astfel structurat încât să recunoască eh, acele, aceste legături între politica externă și politica internă a Uniunii Europene. Un astfel de sistem eh, reprezintă o premisă pentru securitatea noastră a tuturor în Uniunea Europeană.

Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Borsellino, permiteți-mi să mă alătur uh, condamnărilor pe care le-ați uh, exprimat uh, vis-a-vis -vis de atentatul de la Brindisi. Este uh, un fapt pe care niciodată nu-l vom putea uh, justifica, indiferent de cauzele care au stat uh, la baza acestui uh, atentat. Uh, Eh, deci chiar dacă cunoaștem persoana doamnei Falcone, eh, și știm cine a fost. Uh, acum două săptămâni uh, ne-am întors tocmai din această localitate și am aflat acolo cum se luptăm împotriva mafia, o crimă organizată, cum sunt confiscate uh, activele acestei organizații criminale. Vreau să mulțumesc și personal pentru raportul pe care l-ați redactat, cred că este excelent și vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru faptul că prin acest raport vă aduceți o contribuție importantă la securitatea internă a UE. Noi credem că aceste informații trebuie împărtășite cu toate uh, instituțiile și agențiile specializate pentru că scopul este unul comun. Securitatea cetățenilor este de importanță centrală pentru noi toți. Strategia de uh, securitate internă este uh, instrumentul prin care răspundem la uh, riscuri interne și externe și prin care uh, combatem și fenomenul de crimă organizată. Tocmai de aceea uh, Uh, salutăm ideea unui uh, ciclu de politici uh, elaborate cu contribuția Parlamentului European și faptul că de acum vom colo vom avea rapoarte regulate. Suntem în elaborarea celui de-al doilea raport pe tema combaterii crimei organizate care va apărea până la sfârșitul anului. Trebuie să ne ținem de promisiunile pe care le-am făcut în legătură cu cele cinci obiective prioritare. Între acestea se numește uh, uh, lupta antiterorism, uh, împotriva terorismului, uh, uh, problem, securizarea frontierelor, răspunsul în cazul de dezastre și alte câteva. Avem deja un raport cu privire la confiscarea bunurilor, avem un raport cu privire la radicalizarea politică în legătură cu datele PNR, în legătură cu Uh, crima, uh, crimele informatice și comise pe cale electronică și încercăm uh, să strângem, să consolidăm cooperarea între agențiile de aplicare a legii, în același timp consolidând și infrastructurile critice. Tocmai de aceea, încă înainte de sfârșitul acestui an, vom Uh, uh, vom organiza o conferință care să uh, dezbată urmările publicării raportului privind radicalizarea. Acest al doilea raport va evalua acțiunile care au des, s-au desfășurat de la primul raport încoace, dar în același timp vom evalua și oportunitățile pe care le securitatea le oferă în ce privește stabilitatea financiară și economică. Adică vrem să vedem care este impactul um, asupra investitorilor, companiilor, uh, atunci când ele uh, se simt și subiectiv în securitate și siguranță în Europa. Îmi face plăcere încă de pe acum uh, să contribui împreună cu dumneavoastră la realizare și punerea în aplicare acestei strategii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar, spune președinte. Cu aceasta închei dezbaterea. Votul va avea loc mâine la orele 12. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul Cornelis de Long, de Jong privind abordarea UE